și nominalizări vor apărea în procesul verbal al acestei reuniuni. Dacă nu are nimeni observații, atunci sunt adoptate aceste, aceste modificări și nominalizări.